comentarii inițiale. Numărul 1. Este regretabil să se schimbe compoziția delegației când vizitează o țară în ultimul moment, fără ca grupurile care și-au anunțat intenția să participe să nu o facă. Pentru că asta poate crea suspiciuni care sunt nefirești ținând cont de nivelul de încredere și de cooperare dintre membrii comisiei noastre. Numărul 2. Ar trebui și acesta este un mesaj și pentru secretariat, să nu se schimbe agenda așa cum a fost ea convenită, indiferent de raționalitatea sau rațiunile care sunt în spatele acestei decizii. Acum, referitor la delegația propriu-zisă. Un lucru, uh, fiind uh, de acord cu tot ceea ce a spus colega mea Aucan și sunt convins că raportul în formă scrisă Uh, elaborat și preluând toate contribuțiile, va prezenta uh, specificitatea și problematica vizitei noastre în Bulgaria, aș dori să subliniez câteva elemente care mi se par de asemenea extrem de importante. Nu doar transparența este pusă în discuție în Bulgaria, ci și lipsa de dialog, dialogul instituționalizat între primărie și cetățeni sau NGO-uri între minister și organizațiile non-guvernamentale, între primăriile, cea de la uh, Saparevo, Bania, între altele, și cetățeni. Acest dialog cu cei care au o problemă, care își exprimă o opinie relativ la un proiect care, în, opinia, în uh, conformitate cu ideile, cu judecata lor, aduc atingere legislației europene sau bulgare, acest dialog instituționalizat ar trebui să existe și să fie promovat tocmai pentru a evita frustrările, pentru a evita tensiunile, pentru a evita conflictele. Și la Sofia, și la Saparevo Bania, dialogul s-a produs doar cu ocazia vizitei noastre. Era prima dată când petiționari și autorități se întâlneau. Cum să se rezolve conflictele dacă acest dialog n-a avut niciodată loc? Și este interesul autorităților, întâi de toate, să încurajeze acest dialog. Și ar trebui, și acesta e un mesaj pentru Comisia Europeană, ar trebui să vă asigurați atunci când preluați automat informația oficială de la guverne, că măcar această secvență, dialogul instituționalizat dintre autorități și societate și comunitate, a avut loc nu acela mimat, pentru că dacă vi se spune că a avut loc și dumneavoastră chiar credeți că a avut loc, atunci îi păcălim pe cetățenii europeni. Al doilea element care mă preocupă de data aceasta, în ce privește inclusiv preluarea mecanică de către Comisie a informațiilor oficiale. În ziua când noi ne-am văzut cu ministrul mediului, doamna ministru a avut o prezentare corectă, care s-a referit în permanență la cadrul legislativ bulgar și european, iar impresia generală a fost pozitivă, îndrăznesc să spun. Dar aici sunt două chestiuni care ne-au șocat după această secvență oficială. Cu o zi înainte, cabinetul bulgar discuta despre posibila legalizare a unor proiecte de dezvoltare uh, de tipul uh, de la, din munții Rila sau din munții Rodopi, pentru simplu fapt că ele există și ce să faci cu ele. Legalizarea ilegalității și acest lucru contravenea flagrant și cu ceea ce ni se spunea nouă în ziua întâlnirii, dar și cu ceea ce Comisia Europeană a preluat de la guvernul bulgar, și aici nu mă refer doar la guvernul bulgar, mă refer la orice guvern al unui stat membru care una vorbește și alta practică. Care este credibilitatea acestei informații? Cu o zi înainte se spune, hai să legalizăm aceste infrastructuri, pentru că există și nu avem ce să mai facem, chiar dacă ele au fost construite în condiții cel puțin dubioase, dacă nu ilegale, iar în ziua care uh, ne întâlnim oficial, ni se spune ce importante sunt Natura 2000, biodiversitatea, Waste Management Directive, Environment Impact Assessment, Strategic Environment Impact Assessment. Cum se spune în România, una vorbim și alta fumăm. Al doilea element la fel de îngrijorător. Am avut la, uh, în uh, localitatea Chiustendil o întâlnire cu etajul regional, cu autoritățile regionale în materie de autorizarea construcțiilor și de mediu și cu primarul de la Saparevo Bania. Toți ne-au spus că legislația e drept, numai cea bulgară a fost corect aplicată în cazul din munții Rila. Ca apoi să constatăm că acest discurs oficial a fost flagrant contrazis de realitatea din munții Rila. Infrastructurile construite acolo din 1995 încoace, succesiv ilegalități după ilegalități, pe ideea faptei împlinite au condus la realitatea că în 2009 acest uh, uh, centru a devenit funcțional, iar la afirmațiile repetate ale autorităților locale, regionale, că se face un control riguros al impactului uman asupra zonei protejate Natura 2000, că numărul turiștilor este drastic limitat că accesul auto este drastic limitat, toate aceste afirmații au fost pulverizate de zecile de mașini, zecile de automobile, majoritatea off-road sau four-wheel drive, care ne așteptau pe noi cu entuziasm, plus autobuzele care transportaseră vreo 300-400 de demonstranți care să-și exprime entuziasmul pentru acest proiect, care control al impactului uman uh, distinsă Comisiei Europeană? Iar lacurile glaciare de mare altitudine, șapte la număr, care sunt de o fragilitate extraordinară, avem fotografiile și raportul vă va confirma acest lucru, oameni, zeci de oameni care vara fac baie în lacurile glaciare și dumneavoastră vă încredeți în informații despre controlul impactului uman asupra zonei Natura 2000. Și ultima remarcă. Ni s-a spus de către petiționari în cazul Rila, pentru că acesta este și flagrant și șocant. 145.000 de oameni au semnat această petiție. Ne-am întâlnit cu petiționari care ne-au mai dat două petiții cu această ocazie. Impresionantă calitatea profesională, umană și angajamentul pentru valorile europene și pentru mediul al acestor petiționari. Ni s-a spus că evaluarea științifică subliniază doar 12 persoane simultan ar trebui să fie permise ca acces în zonele acestea fragile. Și am avut de-a face cu fotografii care arată la mare altitudine sute de oameni în același timp. Iar Comisia Europeană față de acest proiect, dacă mi-aduc aminte informațiile pe care le-am primit de la Comisie, este de-a dreptul inocentă. Este de-a dreptul poetică. Cum să te încrezi în așa ceva? Asta este, dacă nivelul guvernamental, nivelul regional și nivelul local spun că e totul în regulă, iar realitatea infirmă atât de flagrant realitatea, uh, uh, situația prezentată, înseamnă că e ceva putred în Danemarca. Și aici noi trebuie să acționăm. Și ultimul lucru pe care aș dori să-l spun referitor la acest uh, aspect. Comisia Europeană, în cazuri de o asemenea sensibilitate, în cazuri în care un număr foarte mare de cetățeni europeni pun în discuție o problemă gravă, ar trebui să-și găsească mijloacele, să-și găsească uh, instrumentele prin care să verifice dacă în România, în Germania, în Bulgaria sau în orice altă țară aceste informații oficiale sunt cât de cât credibile. Dacă nu, noi, Uniunea Europeană, suntem uh, priviți de acei cetățeni ca niște lunatici. Pentru că la vizita noastră la Rila, și aici vreau să-i mulțumesc colegei Nedelgeva pentru implicarea dânsei, pentru onestitatea și contribuțiile pe care le-a avut pe toată durata. La Rila această contramanifestație împotriva noastră, de fapt un exercițiu de presiune asupra unei delegații a Parlamentului European, ca să o spunem pe șleau, s-a transformat în ce credeți? Managerul, deputy manager, a luat microfonul și a început să manipuleze mulțimea împotriva Parlamentului European. Și s-au auzit, evident, nu doar murmure, s-au auzit și huiduieli, s-au auzit și cuvinte mai puțin ortodoxe, mai puțin evlavioase. Dar nu episodul acesta ușor stalinist trebuie să ne îngrijoreze, ci faptul că acei oameni cred că noi, Europa, avem grijă ca regulile noastre să fie respectate și, în practică, se întâmplă ca aceste reguli să fie pur și simplu ignorate. Dar asta ca politică. Și Uh, cu adevărat ultima remarcă. Apreciez și susțin propunerea colegei Auken ca în delegațiile acestea, cel puțin delegațiile sensibile, tocmai pentru a preîntâmpina suspiciunile de partizanat. În cazul vizitei în Bulgaria, pe fondul retragerii unui coleg al nostru din delegație, am propus tocmai ca să nu fie percepută ca o acțiune S&D versus EPP sau EPP versus S&D să fie un reprezentant al verzilor. Informally, head of delegation. E important să evităm implicarea noastră în lupta politică internă, pentru că această implicare, partizanatul, ne decredibilizează. Măcar în vizitele importante acest lucru ar trebui urmărit și cred că ar fi pentru bunul renume al comisiei noastre, pentru că de multe ori cetățenii privesc la această comisie de petiții ca la ultima instanță de apel pe care o au atunci când autoritățile locale, regionale sau naționale fie nu îi privesc deloc, fie îi tratează cu dezinteres, fie îi manipulează, fie îi declară, cum s-a întâmplat cu un petiționar de la Saparevo, Bania, persoana non grata. Da, a fost declarat doi petiționari au fost declarați persona non grata și n-au avut voie să intre în sala unde avea loc așa zisa discuție privitoare la uh, proiectul din uh, Munțirila. Iată, uh, sunt preocupări care izvorăsc nu din dorința de a fi de o parte sau de alta, ci de a face ca lucrurile să înceapă să funcționeze și de aceea cred că acest efect finding visits au un mare, un mare rol, inclusiv în a alerta guvernele naționale că nu pot acționa oricum, că nu pot să fie nepăsătoare sau chiar ostile legislației europene. Mulțumesc pentru răbdarea noastră. Grazie, colega Bosinaru, Nedelceva. Merci, Madame la Présidente. À mon tour,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 I have to thank you all for doing uh, a good job because uh, you focused the attention on your visit as well. And I hope it will help at least to solve the main problems we have discussed. Grazie collega, la parola al uh, dottor Breakland della Commissione. Merci Madame la Présidente. Je vais continuer dans la tradition de Madame Hawken et parler ma propre langue pour une fois. Euh, je vais me limiter à quelques commentaires techniques.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 съвсем обективен начин да намерим решение на това, което интересува петиционера. Grazie alla collega Nedelceva eh, che ha formulato eh, alcuni quesiti ai quali forse anche il petente potrà rispondere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 esa petición hacia aquí para que haya una reflexión profunda por parte del Parlamento. Muchas gracias. Ringrazio il firmatario perché il tema sollevato è sicuramente un tema molto sensibile eh, che eh, viene raccolto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 så vil kommissionen ikke kommentere yderligere på det, da vi jo allerede har talt om det i den foregående spørgsmål. Tak, fru formand. Grazie. Ci sono interventi da parte dei colleghi? Il collega Iar. Ja, nur, dass, äh, dass in dieser Problematik eine, eine, eine reine Rechtsfrage ist, wo wir wahrscheinlich äh,